So, dear colleagues, I welcome the secretary. Dragi colegi, vreau să urez bun venit uh, secretariatului pentru că încearcă să ne mențină în viață și mulțumesc și tehnicienilor care de asemenea fac tot ce pot ca să supraviețuim. Vă mulțumesc pentru cât de uh, serioși sunteți în munca dumneavoastră. Întâlnirea noastră de astăzi este de la 13.45 până la 15.45 și apoi de la 16.45 până la 18.45 și mâine din nou două sesiuni. Vă mulțumesc uh, așadar uh, echipelor pentru pregătirea ședințelor în aceste circunstanțe extraordinare și că putem totuși să ținem aceste ședințe. Avem și uh, interpretare. Avem franceză, germană, engleză, italiană, spaniolă, maghiară, polonă, română, deci multe <laughs> limbi. Suntem și uh, în direct pe internet. Puteți uh, să urmăriți uh, ședința noastră pe pagina web consacrată și în ce privește recomandările coordonatorilor, Uh, rezumatul uh, deciziei coordonatorilor de pe 1 octombrie a fost trimis. Dacă nu sunt obiecții până la sfârșitul ședinței, considerăm că aceste recomandări au fost adoptate. Așadar, trebuie să aprobăm și procesul verbal al ședințelor de pe 30 septembrie, 28 septembrie și 1 octombrie. Foarte bine, trecem la punctul 4, raportul anual uh, pe anul 2019 pentru OLAF și avem de asemenea raportul de activitate anuală al Comitetului de Supraveghere al OLAF, tot pe 2019 și apoi uh, avizul Comitetului de Supraveghere OLAF cu numărul 1 per 2020 privind uh, cazurile care nu au fost anchetate de către OLAF, vizând membrii instituțiilor europene. Încep așadar prin a da cuvântul domnului Vile Itala, directorul general al OLAF. Sper că mă puteți auzi. Yeah, me too. Ah, wonderful! Și eu, și eu sper că mă puteți auzi, spune domnul Itala. Minunat! You have the floor. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Vă mulțumesc pentru că mi-ați trimis uh, această invitație ca să pot să vă prezint astăzi raportul uh, anual pe 2019 al uh, Biroului European de Luptă împotriva Fraudei. Îmi cer scuze că nu pot să fiu prezent chiar acolo la Bruxelles. Știți foarte bine că contez foarte mult pe sprijinul dumneavoastră și întotdeauna mă bucur să vă pot oferi cât mai multe informații cu putință. Sunt uh, încrezător în faptul că vom putea totuși să avem o discuție rodnică după această prezentare a raportului nostru anual de activitate. Dacă uh, puteți să uh, treceți la diapozitivul numărul 2, Eh, e vorba despre numărul de operațiuni și de anchete pe care le-a desfășurat biroul OLAF, care a dus la recomandări pentru a recupera milioane de euro eh, obținute în urma fraudei și anul 2019 nu a fost o excepție. 181 de anchete eh, finalizate care au dus la 254 de recomandări în atenția uh, autorităților relevante naționale și europene, astfel încât s-au putut recupera 485 de milioane de euro pentru bugetul UE. Am uh, lansat 203 noi anchete uh, în 2019, ceea ce dovedește că lupta împotriva fraudei continuă. Sper că puteți să vedeți uh, slide-urile ca să pot să trec la diapozitivul numărul 3. National nature. Natura transnațională a muncii noastre uh, s-a văzut foarte bine în lupta împotriva fraudei, pentru că am avut anchete care vizau toate statele membre. Au existat mai multe tendințe uh, constatate în 2019 Uh, scheme transfrontaliere legate mai ales de achizițiile publice și este cu atât mai greu ca acestea să fie depistate și anchetate, cu atât mai mult cu cât apoi se desfășoară și în țări uh, terțe. Contrabanda, uh, produsele contrafăcute, rețele complexe transfrontaliere implicate și în aceste activități, de fiecare dată ne dăm seama că interesele financiare ale Uniunii Europene sunt supuse uh, riscului de fraudă atât pe partea de venituri cât și pe partea de cheltuieli. Și pot să vă dau câteva exemple de cazuri unde am uh, finalizat ancheta în 2019. Încep cu frauda care viza cheltuielile din fondurile europene. În 2019, UE uh, a cheltuit în jur de 1,48 de miliarde de euro pe o uh, serie întreagă de proiecte și programe. Marea lor majoritate uh, au fost finanțate în mod corect și eficient. Totuși, în câteva cazuri, uh, unde Olaf a închetat în 2019, s-a dovedit că uh, s-au furat banii uh, contribuabililor comițindu-se fraude. Un caz uh, a arătat cum procesul de achiziții publice și de uh, um, uh alegerea uh, ofertei câștigătoare poate să fie abuzat pentru a comite fraudă. Olaf a făcut anchete care a arătat relații comerciale frauduloase între compania care, uh, companii care lucrau în industria textilă. Olaf a descoperit că aceste companii s-au înțeles pentru a uh, umfla prețurile și pentru a falsifica întregul proces de licitație de la început până la sfârșit. Olaf a anchetat, uh, practic a făcut patru anchete și după aceea a făcut recomandări financiare ca să poată să <laughs> recupereze 3,3 uh, miliarde de euro din fondurile europene. Uh, cel de-al șaselea slide. Olaf a anchetat de asemenea cazuri care afectează veniturile și interesele financiare UE. De exemplu, în 2019, Olaf a identificat că au existat pierderi de 250 de milioane de euro printr-o schemă uh, deja cunoscută de fraudă în ceea ce privește uh, declararea uh, mărfurilor de tip încălțăminte și îmbrăcăminte importate din China cu prețuri mult subevaluate. Olaf a calculat că pierderile totale datorate acestei scheme atingeau 2,75 de miliarde de euro în taxe vamale, cu o pierdere conectată de TVA estimată la o sumă practic dublă. Olaf lucrează din greu cu uh, autoritățile vamale din toate statele membre pentru a pune capăt acestei fraude. Cel de-al șaselea slide. Uh, activitățile contrafăcute este un alt domeniu de competență și unde Olaf a fost foarte activ în 2019. Un caz important în 2019 a fost legat de uh, aceste Uh, uh, rulmente contrafăcute, rulmenți, mă scuzați, contrafăcuți, care sunt uh, folosiți practic în mașini și în multe alte echipamente. Și totuși, acești rulmenți contrafăcuți pot să reprezinte un risc real pentru securitatea noastră. Îmi cer scuze, spune doamna Holmeier, trebuie să vă întrerup pentru că ar trebui să știți că membrii nu văd slide-urile din cauza faptului că folosim interpretarea la, uh, și uh, videoconferința. Nu putem să vedem, din păcate, slide-urile nici în sală, nici pe uh, um, calculatoare. Vă rog frumos să puteți să ni le trimiteți ca să putem să le trimitem tuturor colegilor, dar dumneavoastră tot faceți referire la uh, slide-uri și nimeni nu le poate vedea. Da, vă mulțumesc că mi-ați atras atenția. Am să încerc atunci să explic slide-urile și vi le vom trimite. Vi le trimitem deja acum. Cum spuneam, acești uh, rulmenți uh, sunt niște piese mici, uh, greu de detectat la frontieră dacă nu avem o avertizare timpurie. Noi am inspectat rulmenții de la exportatori care dădeau de bănuit în Asia și așa au putut să fie blocați în vămile statelor membre unde uh, aceste piese au sosit. În trecut ar fi fost o ocazie ratată pentru noi, acum însă, bazându-ne pe informațiile pe care le-am primit prin intermediul rețelei OLAF, am putut să uh, confiscăm acești rulmenți uh, de la șase exportatori diferiți. În 2019 ne-am uitat și la numărul total de uh, anchete desfășurate de OLAF în domeniul uh, protecției mediului înconjurător, deci fraudă împotriva uh, mediului înconjurător. Pentru că vrem și noi să ne înscriem în aceste activități de uh, protejare a climei, de luptă împotriva schimbărilor climatice și pentru a garanta securitatea cetățenilor, întreprinderilor și a mediului. Un caz care este subliniat în raport ar trebui să... Uh, e vorba despre un proiect uh, care ar fi trebuit să îmbunătățească uh, calitatea apei potabile într-o municipalitate din România. Și, de fapt, a fost o ocazie pentru a spăla bani europeni. Compania care a câștigat licitația a făcut-o pe baza unor documente false, în care afirma că a lucrat uh, de mulți ani pe astfel de proiecte și a creat uh, un joint venture cu o uh, așa zisă companie germană vestită în domeniu și după ce a primit finanțarea în anticipată, compania a abandonat proiectul și a lăsat comunitatea respectivă fără să fi făcut vreo lucrare. Olaf a recomandat recuperarea a mai bine de 6 milioane de euro uh, bani din fonduri europene. Olaf, de asemenea, a lucrat și pe proiecte legate de uh, uh, contrabanda cu produse de plastic și de asemenea cu uh, uh deșeuri provenite din uh, excrementele animalelor și am cooperat cu vămile și cu poliția și cu Europolul ca să luptăm împotriva comerțului ilegal cu uh, această delicatețe din uh, uh, extremul orient care poate fi vândută cu până la 2000 de uh, uh, euro pe kilogram. E vorba de fapt despre o uh, uh, specie de pești care riscă să dispară din uh, râurile noastre dacă în continuare se face acest comerț ilegal. În ultimii ani grupuri de criminalitate organizate au făcut contrabadă cu mii de tone de în această specie de pește, cum spuneam, foarte prețuită în uh, mai multe țări din Asia. Acum aș vrea să vorbesc pe scurt despre mandatul OLAF de a face anchete interne în cadrul instituțiilor europene. În fiecare an, OLAF uh, desfășoară anchete în care sunt uh, implicați uh, membri ai personalului din instituțiile europene. 28 de astfel de anchete au fost anchetate, uh, finalizate în 2019. Și pentru unele dintre ele au trebuit recuperați banii. De fapt, aceste cazuri nu reprezintă decât un procent foarte mic dintre miile de persoane care lucrează în instituțiile europene. După părerea mea, 28 de anchete din practic 40.000 de funcționari europeni reprezintă 0,02%. Deci sunt convins că veți fi de acord cu mine că ori cazurile în care sunt implicați funcționari europeni care fraudează sistemul, uh, chiar dacă nu este un număr prea mare, totuși chiar și un singur caz este un caz prea mult. Atunci când discutăm despre raportul pe anul 2019, ne-am dat seama că uh, numărul de acuzații în urma recomandărilor OLAF reprezintă 39% pe tot teritoriul UE, deci e loc de mai bine. Există mai multe motive pentru care nu se ajunge la procese și la condamnări, pentru motive pentru care recomandările OLAF nu întotdeauna sunt uh, respectate de statele membre. Se poate întâmpla ca autoritățile naționale să considere că nu există probe suficiente uh, pentru a uh, fonda cazul sau consideră în urma primirii raportului definitiv al OLAF că de fapt respectivele persoane nu au comis o infracțiune pedepsită penal o modalitate prin care încercăm să îmbunătățim uh, nivelul de respectare al recomandărilor noastre este să consolidăm cooperarea și coordonarea cu autoritățile naționale antifraudă și alte autorități, ca de exemplu Eurojust și Europol, și să-i implicăm uh, cât mai devreme cu putință în uh, ancheta noastră. De exemplu, Olaf Uh, preferă ca anchetele să nu fie repetate la nivel național, decât dacă este nevoie de probe suplimentare, în caz în care Olaf poate chiar să își aducă sprijinul. Uneori suntem întrebați care ar fi impactul asupra bugetului european dacă Olaf nu ar exista. O întrebare la care practic este imposibil să răspundem. Știind ce am văzut Uh, legat de impactul financiar al neregularităților detectate și anchetate de OLAF și de autoritățile naționale, probabil că veți găsi uh, analiza noastră amănunțită, însă pe slide am pus cifrele uh, cele mai importante, impactul asupra veniturilor proprii, asupra resurselor naturale, în perioada 2015 până în 2019, uh, recomandările financiare OLAF au reprezentat 1,2% uh, din uh, bugetul um, european față de 0,02% din bugetul tuturor statelor membre. Ceea ce înseamnă că recomandările OLAF au depășit Uh, întregul impact financiar al uh, a, a activităților de anchetă și de recuperare a banilor desfășurate de autoritățile naționale din statele membre. Și la fel s-a întâmplat și cu uh, rata uh, care viza toate plățile efectuate. Deci este clar că un efort colectiv la nivelul OLAF este mult mai eficient decât eforturile individuale făcute de statele membre pe plan național. Cifrele ne arată cât de importantă este munca OLAF. We need to keep going. Cifrele ne arată de asemenea că trebuie să continuăm să ne îmbunătățim munca. Unul din modurile în care putem face asta la OLAF este să cooperăm cât putem de strâns cu omologii noștri din statele membre și din Europa, precum uh, noul parchet european. EPO, parchetul european, va fi uh, va schimba complet modul în care putem uh, lucra pentru a apăra interesele financiare ale Uniunii Europene, nu numai uh, pentru a încheta fraudă transfrontalieră, dar și pentru ca anchetele să fie urmate de punere sub acuzație. Avem nevoie de ambele instituții, un OLAF puternic și un parchet european puternic, lucrând cot la cot pentru a combate frauda. Din acest punct de vedere, uh, în 2019, eh, munca din 2019 pentru revizuirea regulamentului OLAF este vitală. După cum știți, revizui, mm, revizia are ca obiectiv să se uh, asigure ca OLAF să aibă tot ce îi trebuie pentru a coopera strâns cu EPO pentru a detecta și ancheta fraudă în Uniunea Europeană. Aș dori să folosesc această oportunitate pentru a mulțumi membrilor Comisiei Cont pentru sprijinul la acest dosar, care este atât de aproape de a fi încheiat. Nu în ultimul rând, aș dori să menționez pe scurt rolul cheie al OLAF în, um, în dezvoltarea unei noi strategii a Comisiei, strategia antifrauda Comisiei, adoptată în 2019. Această strategie se concentrează direct pe uh, consolidarea analizei datelor cu privire la fraude și cu supravegherea întreprinderilor și uh, supravegherea riscul, uh, managementului de risc de fraudă. Olaf va fi activ în ambele aceste priorități. Și dacă mai permiteți uh, un minut, aș dori să spun câte ceva despre viitor. 2019 a fost un an de reflecție pentru Olaf, referitor la cum poate să își uh, înceapă cel de-al treilea deceniu, astfel încât să lucreze într-un mod mai flexibil pentru a face mai bine față provocărilor viitorilor, viitorului din iunie din acest an avem, am, am adoptat o nouă organizație internă, ceea ce ne va ajuta să facem exact asta. Acest an uh, a fost foarte diferit. Olaf a continuat să lucreze cum a putut uh, de-a lungul pandemiei coronavirusului și o parte din activitatea a fost influențată direct de uh, pandemie. Am lucrat cu alte agenții la nivel național și european pentru a uh, combate importurile de măști false, geluri hidroalcoolice false și alte produse uh, legate de pandemie. Privind spre viitor, ne vom concentra asupra faptului de a ne asigura că cu toții ne vom reveni împreună în ceea ce privește economia, societatea și mediul cât se poate de repede. Planul de redresare al Uniunii Europene va oferi finanțare uh, astfel încât uh, fără precedent, astfel încât societățile să-și revină și să se pună pe picioare. Iar Olaf va avea rolul de a se asigura că banii sunt cheltuiți în mod potrivit și va fi mai important ca niciodată. Ah, cam atât ar fi, doamnă președinte. Îmi pare rău um, în ceea ce pri... din... referitor la slide-uri, dar sper că ați înțeles ce avem de spus și fără acestea. Mulțumesc foarte mult, Vile. Am aflat foarte multe lucruri despre fructe astăzi, pentru că a fost interesant uh, ce ne-ai spus despre ola, despre mâncare, mă scuzați. Um, um, am aflat multe cifre de la Olaf, dar nu știam um, despre acea specie de anghilă care este atât de apreciată uh, și cu care se face uh, contrabandă. Deci, uh, vă mulțumesc că vă mm, ocupați și de anghile și de ce s-ar întâmpla dacă ele ar dispărea. Îi urez bun venit lui Ian Mulder în care la punctul 5 ne va prezenta raportul său anual de activitate. Mai exact în ceea ce privește uh, Comitetul de Supraveghere OLAF. Domnul Mulder, vă văd și vă aud. Doamna președinte, ne bucurăm să vă vedem. Uh, domnul Mulder, la fel. În ceea ce privește Comitetul de Supraveghere, anul 2019 a fost un an în care am avut loc multe îmbunătățiri. A fost primul an de existență al uh, Comisiei și de aproape patru ani aveam un secretariat care încerca, care în sfârșit a reușit să își umple toate posturile. A fost uh, um, foarte binevenit acest lucru, pentru că în ultimii ani am fost uh, afectați de lipsa de personal în munca noastră. Rapoartele precedente aveau ca un refren și anume că relația cu Olaf, cu directorul general, nu era optimă. Acum putem raporta că situația s-a îmbunătățit în mod semnificativ. Dacă citiți raportul, suntem destul de deschiși față de unele opinii care erau diferite, însă am lucrat împreună și chiar dacă nu am reușit să rezolvăm totul în 2019, ne-am discutat uh, problemele într-o atmosferă uh, constructivă și cred că între timp suntem pe calea cea bună pentru a rezolva aceste probleme. Am creat o nouă relație de lucru care este satisfăcătoare pentru ambele părți. În momentul de față Uh, serviciul juridic analizează dacă am ajuns la concluziile potrivite, însă suntem pe calea cea bună. Suntem uh, uh implicați în mod activ în revizuirea regulamentului 883. Am fost uh, și rezultatele au fost bune. Rezultatele au fost acceptate și suntem recunoscători Parlamentului European pentru că au sprijinit Comitetul de Supraveghere la unele puncte importante. În conformitate cu regulamentul, avem o serie întreagă de obligații. Ele sunt listate în acest regulament și încercăm să le urmăm cât putem de îndeaproape. În primul rând, ca de obicei, Comisia emite un aviz cu privire la bugetul anual al OLAF. Și ca de obicei, noi am sprijinit Olaf. Noi considerăm că dacă Olaf trebuie să funcționeze și dacă vrem ca Olaf să funcționeze corect, are nevoie de un buget adecvat și noi spunem că dacă bugetul uh, european crește, crește și riscul de fraudă și, drept urmare, bugetul OLAF nu ar trebui să fie redus, ci, din potrivă, îmbunătățit. Trebuie, în orice caz, să fie um, potrivit pentru ca OLAF să poată lucra în mod adecvat. În ceea ce privește durata anchetelor, când o anchetă a OLAF durează mai mult de 12 luni, trebuie să raporteze Comitetului de Supraveghere. Modul de raportare a fost un um, uh, element controversat în trecut cu OLAF, dar, după cum am spus, uh, Uh, cred că am ajuns la un modus vivendi cu uh, Olaf și deocamdată ambele părți sunt, am, sunt uh, mulțumite de rezultat. În ultimele luni am primit rapoarte cu privire la anchetele care durează mai mult de 12 luni, avem acces la dosare și um, vom raporta referitor la acestea. În raportul anual veți găsi, iată, un prim uh, raport cu privire la cazurile care durează mai mult de 12 luni, 18 luni, 24 de luni și așa mai departe. Apoi, în regulament este de asemenea prevăzut că trebuie să raportăm cu privire la aplicarea garanțiilor procedurale de către OLAF. Încă o dată, am ajuns la un acord cu OLAF referitor la cum OLAF trebuie să raporteze aceste lucruri mai exact, uh, tot la, 5, tot la 6 luni primim un raport din partea OLAF cu privire la toate cazurile, toate plângerile primite. Avem acces la, complet la dosare și în reuniunile pe care le avem, discutăm, ne creăm o opinie referitor la modul în care Olaf a abordat lucrurile și în raport veți uh, putea citi că suntem mulțumiți uh, de modul în care în 2019 Olaf a tratat uh, plângerile cu privire la garanțiile procedurale. Apoi avem dreptul de a face rapoarte speciale. Acum am lucrat la o serie întreagă de rapoarte și uh, referitor la primul raport veți afla mai multe în această reuniune de la colega mea se vorbește despre cazurile care nu au fost acceptate. Lucrăm și la alte mm, rapoarte, mm, de exemplu, rapoarte care se referă la cazuri în care statele membre nu au dat curs recomandărilor uh, OLAF. Este o preocupare pentru uh, Parlamentul European. Noi credem că cifrele menționate în raportul 2018, deci 36% este cam scăzut, a scăzut de la 53% și în momentul de față analizăm cum de s-a ajuns la această situație. În curând veți primi un raport și referitor la asta. În ceea ce privește alte rapoarte, lucrăm la un raport special cu privire la cazurile care durează mai mult de 3 ani. Considerăm că este cam o perioadă cam lungă și încercăm să vedem de ce se întâmplă asta. Apoi, în calitate de comitet uh, de supraveghere, uh, suntem deschiși la toate instituțiile. Când primim o invitație să fim prezenți în comisia dumneavoastră, întotdeauna uh, o acceptăm cu plăcere. Așa facem și cu invitații din partea Consiliului. Considerăm că trebuie să fim cât se poate de deschiși și că astfel putem garanta uh, cel mai bine independența OLAF. Am discutat deja despre relația cu directorul general al OLAF. Suntem mulțumiți pentru că aproape la fiecare reuniune ale a, a uh, Comitetului de Supraveghere. Directorul general ne prezintă situația și elementele um, semnificative din ultimele luni. Ne întâlnim de 10 ori pe an și aproape de fiecare dată directorul general este prezent. Avem de asemenea un contact cu uh, Curtea de Conturi Europeană, ne întâlnim din când în când și cu um, responsabil din partea comisiei, chiar și cu um, comisarul. Am uh, urmărit evoluțiile cu EPO îndeaproape. Un punct fix pe ordinea de zi este și um, cum evoluează relațiile între OLAF și EPO. De asemenea, am participat și la discuțiile cu privire la 883. Suntem mulțumiți că în regulament este prevăzut că comitetul de supraveghere trebuie să aibă acces la toate informațiile pe care le consideră necesare pentru a-și uh, duce la bun sfârșit sarcinile. Pare logic, dar a fost controversat în trecut. Sperăm că s-a rezolvat acum cu uh, scrierea acestei prevederi în uh, regulament și mi se pare de asemenea important să redeschidem discuția cu privire la localizarea secretariatului, la sediul secretariatului. Deocamdată secretariatul este la comisie, la PMO și mm, experiența ne-a arătat că nu este cea mai bună soluție. Uh, ne gândim în momentul de față cum am putea să îmbunătățim lucrurile, având un alt uh, uh, sediu, eventual, poate chiar și uh, la OLAF. Doamnă președinte, suntem deschiși la uh, toate întrebările dumneavoastră cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să vă rog să dați cuvântul colegei mele uh, pentru a vă prezenta raportul pe care l-am uh, publicat în urmă cu nu foarte mult timp. very much, uh, Jan Mulder. Um... Mulțumim foarte mult, Ian Mulder. Vom continua acum dând cuvântul doamnei Grațina Stronikovska, membru, membră în Comitetul de Supraveghere. Ea ne va prezenta avizul acestui comitet prevăzut la punctul 6 în ordinea de zi și anume cazurile OLAV clasate referitoare la uh, membrii aparținătorei instituțiilor europene. Grațina, ne puteți auzi? Ne puteți confirma că ne auziți? mi se spune că este pe punctul de a se reconecta. We see something. well, Madam but not... if you can hear us, you have to select the right camera. Nea. dacă ne auziți, văd că v-ați reconectat, încercați să selecționați camera adecvată. Iată, iată, funcționează, e mai bine acum, vă putem vedea. Bun, iar acum rămâne să apăsați și pe butonul Speak. Ați apăsat deja? Atunci, bună ziua, ne auziți? Doamna Stronikovska, vă rugăm să apăsați pe butonul acela Speak. Acum vă putem vedea. Îmi cer scuze, mă puteți auzi? Bună ziua, ne puteți auzi? Bună ziua din nou! Vă spuneam că în prezent vă vedem. Bună ziua, mulțumesc! Se pare că am o conexiune foarte slabă. Sper că mă puteți auzi dumneavoastră, pentru că eu, din păcate, nu o pot auzi pe doamna președintă. Vă putem auzi și vă putem vedea acum. Așa că vă puteți începe intervenția. Vorbiți. Doamna Stronikovska, vă rugăm să apăsați din nou pe butonul Speak. Văd că, că mai uh, testați diferitele opțiuni de cameră. Acum este din nou pe albastru. Da, vă auzim acum, însă cred că ați, ați schimbat, uh, a trebuit să selectați cealaltă cameră ca să vă putem vedea. Da, s-au inversat, uh, se pare. Acum vă vedem, vă putem auzi, dumneavoastră ne puteți auzi? Da. Bun, acum cred că veți putea începe. Aveți cuvântul. Dragule, mulțumesc, îmi cer scuze pentru aceste probleme tehnice. Doamna președinte, stimați membri ai Comisiei, avizul Comitetului de Supraveghere se referă la 60 de cazuri referitoare la membrii a instituțiilor europene, cazuri clasate de către OLAF în ultimii ani. Conform regulamentului OLAF, directorul general al OLAF dispune de absolută discreție pentru a lua decizia de a deschide o anchetă sau de a clasa cazul. Prin urmare, acest uh, <clears throat> aviz are două scopuri, să evalueze cum anume colectează și care este procedura de selecție și analiza cazurilor înainte de a lua o decizie privind astfel de dosare de anchetă și de asemenea să verifice uh, în ce măsură um, se conformează OLAF regulilor aplicabile. Însă, în orice caz, noi nu am verificat dacă decizia individuală de a clasa un dosar sau un altul de anchetă a fost justificată. Avizul nostru se bazează pe șase criterii prezente în aceste 60 de dosare clasate. Durata procedurii de selecție, sursele care au oferit informația, evaluarea activităților întreprinse de către OLAF, apoi cooperarea cu instituțiile UE și cu statele membre, apoi motivele pentru clasarea cazului și, în cele de la urmă, dar nu mai puțin important, informarea sau transmiterea informațiilor privind cazurilor clasate către instituțiile europene sau statele membre vizate. În mare, avizul nostru constată o lipsă de abordare sistematică coerentă mai ales între momentul în care uh, Olaf a dispus de informații și momentul în care s-a luat decizia. Deci, vorbim aici doar nu despre principiul de imparțialitate, și, ci și despre independența uh, a anchetelor uh, Olaf. Deci, constatăm această lipsă de transparență și um, o anumite limitări în ceea ce privește disponibilitatea din partea OLAF. De aceea noi am redactat o serie de recomandări către OLAF. Aceste recomandări vizează să asigure conformitatea cu uh, bună administrare, cu un calendar de lucru rezonabil, de asemenea păstrarea unor arhive adecvate și justificarea deciziilor luate pe baza regulilor aplicabile și, de asemenea, o abordare coerentă în procesul de selecție, în așa fel încât dosarele similare să poată fi tratate la fel și, de asemenea, să se asigure transparență și certitudine juridică când se ia o decizie de clasare. În numele Comitetului nostru de supraveghere, Țin să subliniez că în 2018 uh, și 2019 OLAF a adoptat o serie de măsuri pentru a simplifica procesele interne de selecție și reducerea uh, intervalului de timp necesar. Și uh, comitetul nostru a fost deja importat, informat că au fost deja implementate șapte recomandări, lucru care se reflectă deja în munca lor, dar mai rămân încă opt recomandări de implementat privind uh, modul de gestionare a cazurilor clasate. Din păcate, în acest moment, sunetul este inadecvat și nu putem interpreta. Și această decizie, practic, a făcut să fie și mai dificil de, pentru noi să avem acces de plin la sistemul de gestionare a anchetelor OLAF. Deci, toată analiza a durat mai mult timp decât ne așteptam. Motive care au fost detaliate și explicate și în raportul nostru anual și în rapoartele anterioare. În cele din urmă, după ce am discutat proiectul de uh, Um, aviz împreună cu OLAF. Acest aviz a fost adoptat în mod oficial în acest an. În uh, plus, pe lângă aceste recomandări, sperăm de asemenea să putem veni cu noi recomandări și urmărim aproape dosarele în curs în așa fel încât să putem informa și statele membre și instituțiile europene privind evoluția acestei proceduri. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea aceasta foarte interesantă. Dacă îmi permiteți, aș vrea să-l rog pe Thomas Sedowski, dacă ne aude ca raportor, ne puteți auzi? A, ce bine, iată, vă și vedem, perfect. Da, da, ne auzim, ne vedem, vă felicit pentru munca de organizare, ca să ne putem ține ședințele în aceste vremuri grele. Știți, probabil că și la noi situația cu COVID-ul în Republica Cehă este una foarte gravă. Eu, în normal, lucrez la spital, dar în sfârșit, astăzi o uh, zi liberă și uh, iată, pot participa la această dezbatere importantă. Foarte multe mulțumiri colegilor de la OLAF uh, și de asemenea salut munca Comitetului de Supraveghere, salut aceste recomandări. Mă bucur foarte mult să văd că putem porta acest real dialog între OLAF și membrii Comitetului de Supraveghere și uh, datorită acestor recomandări, OLAF s-a putut îmbunătăți în mod substanțial. De asemenea, aceste recomandări adresate și instituțiile europene și, de asemenea, și uh, autorităților naționale pentru a putea fi lansate anchete penale. Practic, perimetrul mm, efectului potențial financiar al OLAF este enorm și De exemplu, între 2000 și 2008, recomandările făcute de OLAF acopereau practic o cifră de aproape 7 miliarde de euro din bugetul european. E uriaș, e foarte multă. Așa că nu pot decât să felicit personalul dumneavoastră pentru munca excelentă pe care o depune. Și aș avea acum următoarea întrebare. Ehm, cum asigură o monitorizare a recomandărilor sale OLAF către statele membre și mai, de asemenea, ce se întâmplă cu atât de multe uh, Uh, recomandările OLAF care rămân uh, clasate fără să fie puse în aplicare de statele membre, pentru ce se întâmplă cu puterile de anchetă ale OLAF? Ce se întâmplă dacă nu pot fi colectate dovezi suficiente a unor infracțiuni penale? Deci, ce se întâmplă concret după primirea raportului OLAF final. Și, de asemenea, nu mai puțin importantă, următoarea întrebare. Ancheta OLAF privind Ifolov Kravciuk. privitor la acest membru de vază al Comitetului CESE. pentru perioada 2020-2021. În ciuda, asta în ciuda acestei anchete în curs de desfășurare de către autoritățile belgiene, vreau să știu dacă există o, măsuri pe care ULAF le poate întreprinde, adopta în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumim, Thomas. Aș eh, vrea să rog pe domnul Vile Itala să vă răspundă la întrebări și apoi vom vedea dacă și Catalina dorește să intervină. Mr. Itala, you can press the speak button, please. Domnule Itala, vă rugăm apăsați eh, butonul speak. Mă puteți auzi acum? Da, acum, da. Da, vă auzim, vă și vedem. Foarte bine, mulțumesc. Mai bine așa. În primul rând, mulțumesc lui Thomas pentru aceste întrebări referitoare la implementarea efectiv a recomandărilor noastre. Vă spun, Am spus mai devreme, se situează la 39%, am mai discutat și la reuniunea noastră anterioară. Aici, aspectul cel mai important este ca statele mm, să de știut ce anume atât statele membre cât și noi din OLAF putem să îmbunătățim eventuale contacte directe cu um, birourile procurorilor. Eu uh, început să iau personal legătura cu statele membre pentru că este o chestiune importantă și uneori ne confruntăm cu anumite probleme. Există și o situație diferită între țările membre care uh, au aderat la biroul procurorului european și cele care nu la parchetul european. Pentru că mai ales este necesar ca noi să fim um, foarte atenți cu ce, ce se întâmplă în țările care nu fac parte din parchetul european, când autoritățile naționale decid să nu dea urmări unei recomandări din partea noastră. Pentru că noi, bineînțeles, ne dorim să vedem ca anchetele noastre se ducă la niște anchete penale. Deci, eu cred că avem nevoie să ne îmbunătățim modul de lucru în ambele laturi. De asemenea, uh, în ceea ce privește ancheta referitoare la CESE, bun, este o anchetă acum în desfășurare, o anchetă judiciară, deci nu mai pot să fac niciun fel de comentariu. Uh, noi am transmis rezultatele închetei noastre și recomandările, iar acum uh, este rândul altor instituții să se pronunțe. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Vile Itala. Acum îi dăm cuvântul Caterinei Chinicii. Caterina, ne puteți auzi? Can see you and I can hear you. <laughs> Da, te pot și vedea și auzi. Mulțumesc. Mulțumesc, stimată doamnă președinte, mulțumesc, mulțumesc și din partea mea pentru faptul că ați organizat o întâlnire atât de importantă pentru comisia noastră în pofida dificultăților actuale. Vreau să-i salut pe toți participanții la ședință, să-i mulțumesc domnului director Vilei Itala și domnului președinte Mulder. Vreau să-i mulțumesc domnului Itala pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o care uh, conține mai multe exemple concrete și în plus ne-a arătat cât de importantă este munca Olafului și mă bucur să pot să-mi aduc contribuția Uh, la această dezbatere și, bineînțeles, vreau să mulțumesc colegului Marinescu și tuturor celor care au uh, permis revizuirea regulamentului OLAF pentru ca acesta, din urmă, să aibă instrumentele corespunzătoare care să-i permită să controleze cât mai eficient cu putință felul în care sunt uh, cheltuite fondurile europene. Un control care să se facă în strânsă coordonare cu parchetul european care a început să funcționeze recent. Acest control mi se pare deosebit de important, deoarece uh, toate țările acum se află în dificultate financiară și ne așteptăm uh, ca Uniunea Europeană să contribuie important, uh, să contribuie într-o mare măsură prin instrumentele Next Generation la redresarea bugetară și economică a statelor membre. Și atunci, în aceste circunstanțe, e cu atât mai important să se supravegheze bine finanțările din instrumentele Next Generation, pentru ca banii să ajungă la destinatorilor finali și nu între mâinile criminalilor. Este important să depistăm frauda și apoi să recuperăm uh, banii. Prima întrebare pe care o aveam, a primit deja un răspuns, era cu privire la măsura în care recomandările făcute către statele membre sunt respectate de acestea din urmă pentru a se putea recupera banii, dar domnul Ita a deja răspuns. Aș vrea, pe de altă parte, apropo de ce ați spus, să vă întreb. Dacă Olaf acordă mai multă atenție domeniilor în care riscul de fraudă este mai mare, ca de exemplu proiectele legate de uh, uh poluare și de protecția mediului. De asemenea, mi se pare că există un risc ridicat în sectorul sanitar, pentru că s-au cheltuit foarte mulți bani din cauza epidemiei de uh, COVID și mă întreb dacă nu cumva nu ar trebui să fie modificate prioritățile uh, de anchetare ale biroului, având în vedere aceste noi uh, circumstanțe. Iar în ceea ce privește relația cu parchetul european, știm foarte bine că cele două instituții vor trebui să coopereze și că, în mod normal, va exista un acord de lucru vă întreb dacă Olaf, în cadrul acestui acord de lucru, nu va putea să facă o listă a sectoarelor uh, unde riscul de fraudă este cel mai uh, important și pentru care ar trebui să se aloce resurse suficiente ca să poate să fie recuperați banii Uh, cheltuiți în mod fraudolos. Nu vreau să vă mai lungesc cu vorba, ca să poată să ia cuvinte și alți colegi. Oricum, eu repet faptul că OLAF trebuie susținut cu resurse suficiente ca să își desfășoare această activitate foarte importantă de a proteja interesele financiare ale Uniunii. Eu cred că avem un, o relație Uh, foarte bună cu biroul uh, Comitetului de Supraveghere și sunt convinsă că dacă această cooperare va fi extinsă și uh, pentru a include și parchetul european, vom proteja cu atât mai bine interesele financiare europene. Mulțumesc! Ganz herzlichen Dank, Katharina. Ich... Mulțumesc, Catarina. Am să-i dau cuvântul acum Martinei de la Baiova. Sper că Martina s-a conectat. Ne poți auzi, Martina? Hello, Martina! Welcome! Mulțumesc! Îți mulțumesc, Monica. Sper că ești bine, sănătoasă și că toți colegii sunt bine, sănătoși. Mă bucur să intru în legătură cu voi și să vă spun că astăzi este ziua națională a Cehiei pe care o pot sărbători alături de dumneavoastră. Felicitări, domnule director, pentru acest raport anual și felicitări uh, pentru că ați intrat în această Um, al, al treilea mandat și mă bucur că am putut să constat uh, care au fost uh, domeniile prioritare um, pentru activitatea OLAF în 2019. Eu sunt membra Comisiei ITRE și mă întreb uh, cum este cu folosirea tehnologiilor cele mai recente, inclusiv inteligența artificială. În mod normal se stipulează că această uh, formă de inteligență va fi folosită nu doar pentru a evalua uh, anchetele, ci și pentru a avea o muncă de analiză și de depistare a fraudelor mai eficientă. Uh, și ați putea să ne spuneți dacă uh, inteligența artificială va fi cu adevărat folosită pentru a ajuta Olaful în activitățile sale. Apoi, Comitetul de Supraveghere spune că sistemul de gestionare al cauzelor nu este suficient de bine pus în aplicare și ei cred uh, că speră ca până la anul, uh, la sfârșitul anului 2020 uh, această muncă să fie finalizată. Ne apropiem de sfârșitul anului 2020. Ați putea să ne dați niște informații actualizate în această privință, pentru că se termină anul peste două luni și ar fi bine să mă asigur că acest sistem acum este bine pus în aplicare. La fel și despre anchete. Am văzut că 223 de anchete au fost deschise în 2019 și 181 de anchete au fost finalizate. Uh, există un număr tot mai mare de anchete cu de desfășurare la sfârșitul anului în 2015 erau 398, apoi uh, 456 uh, în 2019. Olaf chiar poate să se ocupe simultan de toate aceste anchete. Ați putea să ne dați mai multe detalii uh, despre numărul din ce ce mai mare de anchete în curs de desfășurare și mai ales anchetele care vizează funcționarea europeană? Cum puteți explica uh, această mărire a, a numărului de anchete care vizează funcționarea europeni? Recomandările Olafului nu sunt uh, respectate decât într-un număr foarte mic de statele membre și spuneți că principala cauză este uh, lipsa de probe sau un număr de probe suficiente. Dacă este o problemă sistemică, n-ați putea să faceți ceva mai mult? Cum face Olaf ca să judece dacă au furnizat suficiente probe sau nu? O ultimă întrebare legată de Comitetul de Supraveghere. Se adresează atât directorului general cât și lui Ian Mulder, pe care îl salut. Încă nu există un acord final între Comitetul de Supraveghere uh, uh, și OLAF în ce privește accesul la documente. Când nu putem aștepta ca acest acord să fie în sfârșit încheiat? Vă mulțumesc și vă rog frumos să aveți cu toții grijă de dumneavoastră. Mulțumesc, Martina. Acum aș vrea să-i dau cuvântul lui Vile Itala ca să poată să îi răspundă Catarinei Chinici și Martinei Derbalova. Mulțumesc, vă putem uh, și vedea și auzi. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi s-au adresat multe întrebări, dar am să încerc să răspund la uh, toate. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc să vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă uh, președinte, pentru contribuția importantă la aceste negocieri privind uh, revizuirea regulamentului. Este foarte important și acum uh, suntem practic la sfârșitul drumului. Să sperăm că până la sfârșitul anului acest regulament revizuit va fi um, adoptat. În ce privește uh, Uh, criminalitatea organizată și transfrontalieră a devenit uh, uh, un adevărat model, o tendință predominantă. Din, din ce în ce mai des fraudele sunt comise de aceste grupuri de criminalitate organizată care exploatează slăbiciunile din statele membre. Deci trebuie să ne concentrăm într-o mai mare măsură pe aceste grupuri și cred că un aspect Uh, pe care aș putea să subliniez aici este că în ce privește anchetarea acestor fraude putem să colaborăm foarte bine cu parchetul european. Câteva cuvinte suplimentare despre coordonarea și cooperarea dintre OLAF și parchetul european. Acum, practic, finalizăm acordul de lucru au mai rămas un subiect deschis, uh, în rest aproape că am terminat munca. Îmi doresc ca următoarele săptămâni să fi terminat uh, discuțiile despre acest acord de lucru. În ce privește mediul? Uh, pentru că avem acum noul pact ecologic, vor exista mai multe fonduri disponibile pentru proiectele din domeniul ecologic și eu cred că uh, ne putem aștepta ca și numărul de fraude să crească. Pot să vă dau uh, un um, exemplu. Am avut de-a face cu deșeurile din plastic, uh, sunt o problemă uriașă pe toată planeta și acum am văzut cum grupurile de criminalitate organizată deja sunt active pentru că uh, colectează deșeurile din plastic și apoi le exportă în afara Europei și nu știm unde ajunge tot acest plastic. De asemenea, ne-am dori să putem să ne ocupăm de aceste cazuri într-o și mai mare măsură, însă uneori grupurile uh, criminale de fapt, uh, când au de-a face cu uh, aceste deșeuri din plastic și când le exportă în mod ilegal, nu folosesc în niciun fel fondurile europene și atunci noi nu avem uh, competență, nu avem mandat. Suntem conștienți că există acest tip de infracțiuni, dar nu avem puterea să le anchetăm. Și apoi avem chestiuni legate de combustibile bio mai ales uh, biodieselul, uh, lemn care provine din păduri protejate. Deci este un uh, sector care se extinde. Am anchetat deja, dar este nevoie de și mai multe eforturi. Ca să răspund doamnei Martinei Dabalova, Inteligența artificială, da, este foarte importantă și avem un proiect special pentru a dezvolta folosirea inteligenței artificiale, ce mi se pare important aici este să dispunem de suficiente informații. De aceea am cerut tuturor serviciilor să ne dea acces la bazele de date ca să putem să uh, folosim uh, um, informațiile și apoi Um, inteligența artificială să ne permită să extragem aceste informații și în același timp să avem o alertă pentru cazul în care informațiile sunt accesate în mod uh, abuziv. Cum spuneam, folosim deja uh, inteligența artificială, folosim și acum, de exemplu, legate de măști. Am văzut foarte multe măști contrafăcute care au ajuns pe teritoriul UE. Și am uh, putut să folosim noile tehnologii cu mult succes pentru a, ancheta aceste importuri de măști contrafăcute. Am um, avem un plan gata să intre în vigoare în februarie la anul, uh, așa numitul ocean. Avem acum câteva dificultăți pentru a respecta calendarul, pentru că în același timp acum trebuie să punem în aplicare noul regulament 83, acordul de lucru cu parchetul european, acordul de lucru cu comitetul de supraveghere, așadar poate că s-ar putea să apară mici întârzieri, dar nu foarte importante. Deci probabil că la începutul anului viitor acest uh, proiect va putea fi uh, desfășurat. S-a pus întrebarea legată de capacitatea noastră de a gestiona un număr din ce în ce mai mare de anchete. A fost o perioadă plină de provocări pentru Olaf. Avem mai puțin angajați uh, și practic 45 de între angajații noștri au fost mutați la parchetul european. Deci avem mai puține resurse umane și mai multe uh, cauze și mai multe anchete. Avem în plus noi provocări, epidemia de COVID, uh, cazurile de fraudă în domeniul protecției mediului, în uh, sectorul alimentar, dar eu sunt foarte mândru de uh, angajații și subalternii mei lucrează din greu și în weekend zile lungi de lucru și în această situație dificilă ei fac uh, tot ce pot. Uh, aveți mai multe exemple în raport. Noi suntem mândri de uh, rezultatele activității noastre, dar la anul când vom încerca începe să conlucrăm cu parchetul european, va trebui să vedem exact uh, care sunt resursele și de la noi și de la parchetul european și cum putem să le folosim pentru a obține cele mai bune rezultate. Lipsa de probe și accesul la documente. Ce facem? Este că am avut această uh, discuție cu procurorii de la nivel național ca să încercăm să înțelegem atunci când nu există suficiente probe în recomandările noastre. Dar, deocamdată, eu când m-am întâlnit cu acești uh, procurori, uh, nu mi-au mai dat acest uh, uh, argument, nu mi-au mai spus că uh, nu au ținut cont de recomandările noastre pentru că nu existau suficiente probe în dosar. Eu cred că rapoartele noastre și probele pe care noi le furnizăm s-au îmbunătățit mult și că putem să fim utili. Iar în ce privește accesul la documente, vreau să mulțumesc Comitetului de Supraveghere am avut uh, o cooperare constructivă în 2019 și până în prezent și împreună am reușit să ajungem la o înțelegere ca să avem un acord de lucru. Și deja am trimis uh, uh serviciul juridic de la comisie acest acord spre avizare Comitetul de supraveghere oricum poate să obțină toate informațiile de care are nevoie pentru munca sa. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Thank you very much, uh, Mulțumim, Vileitele, pentru răspunsurile foarte precise. Continuăm acum cu Michel Rivazi. Cred că nu avem pe nimeni de la IDE Deci începem cu Michel Rivazi și apoi uh, Daniel Freund. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, domnule director general al OLAF. Am o întrebare. Am citit cu mare atenție raportul dumneavoastră anual și am văzut că din 28 de anchete la diferitele instituții europene, Olaf a încheiat numai două anchete în ceea ce privește uh, personalul Comisiei Europene în 2019. Uh, Întrebarea mea se referă la revelații, la dezvăluiri făcute de uh, un ONG numit Corporate Europe Observatory, conform căreia există o practică generalizată de um, Mm, așa numite revolving doors, uh, deci de, și de conflicte de interes uh, care nu sunt uh, luate în considerare. După cum știți, pentru un funcționar european trebuie să ceară acordul, așa numite IPN, un organism intern, pentru a ști dacă poate la 2 ani după ce a părăsit comisia să aibă un loc de muncă Uh, la o anumită întreprindere, deci trebuie să ceară părerea. Și mm, uh, s-a întâmplat ca un funcționar care reglementa pie piețele telecomunicațiilor uh, să mm, poată lucra ca lobbyist pentru Vodafone și această autoritate i-a dat voie. Un alt caz, un fost înalt funcționar al Comisiei care s-a ocupat de securitate cibernetică cu, în ceea ce privește amenințările hibride și dezinformare, trei luni mai târziu i s-a permis, după ce a părăsit uh, Comisia, să uh, ocupe un post de lobbyist pentru Facebook lobbyist pe lângă Comisia Europeană și mă întreb cum au putut să obțină uh, autorizarea de a deveni lobbyiști știind că, li s-a, că au cerut vorba acestui IPN, um, au cerut permisiunea și li s-a dat, știindu-se că este un uh, conflict de interese. 27 de solicitări a fost, uh, au existat uh, pentru a se trece de la posturi înalte din comisie către lobbyiști și numai șase au fost respinse. Aș vrea să vă întreb dacă aveți posibilitatea de a uh, deschid o anchetă în ceea ce privește aceste acuzații, acuzații grave de conflict de interes și uh, care arată că există o practică de a uh, schimba postul uh, din comisie în astfel, în astfel de organizații și invers. Noi la Parlament suntem foarte interesați să nu avem conflicte de interes sau insistăm să nu avem conflicte de, insist, de interes uh, Și aș vrea să vă întreb dacă puteți face ceva. Puteți controla, de asemenea, deciziile acestei autorități care are dreptul de autorității de numire, această IPN. Mm, am înțeles că e vorba de o structură în care de obicei sunt directorii generali, șefii de, de departamente, uh, care sunt cam amici între ei, așa, și care nu vor refuza dreptul, um, dorința, mă scuzați, a cuiva să meargă să lucreze pentru lobbyiști. Aș vrea să știu care este amplorul, amploarea uh, acestui fenomen uh, în toate instituțiile uh, europene. Pentru mine este ceva cât se poate de important care ține de credibilitatea Comisiei și de legăturile sale nu foarte transparente cu lobbyiști. Mulțumesc! Mulțumim, Michel. Are cuvântul Daniel Freund, iar apoi domnul Cus din partea ID. Mulțumesc, Monica, mulțumesc, Vile, pentru prezența alături de noi astăzi. Aș dori să revin la rata de punere sub acuzare. Nu prea înțeleg foarte bine cum este posibil ca de-a lungul anilor voi să faceți această muncă excelentă și după cum spui um, um personalul uh, vostru lucrează și în weekenduri pentru a combate frauda din bugetul european și un număr din, din ce în ce mai mic totuși uh, din aceste cazuri ajung să um, ajung în justiție în statele membre sau să fie puse sub acuzare. Mă întreb dacă e nevoie de uh, cooperare mai bună cu autoritățile naționale. Din păcate, situația se, am senzația că se înrăutățește dacă mă uit la cifre și nu știu dacă pur și simplu lipsa de comunicare explică tot. Mă întreb dacă în aceste țări ar putea să existe um, um, situații în care autoritățile naționale pur și simplu nu au niciun fel de interes să urmărească um, um, și să continue să urmărească aceste cazuri. Întrebarea mea este următoare. Comisia știe de aceste cazuri? există o cale pentru ca noi la Comisia Cont să aflăm mai mult despre asta, pentru că dacă autoritățile naționale în anumite cazuri nu verifică, nu controlează, nu pun sub uh, acuzare, atunci, uh, conform regulamentelor, Comisia trebuie să taie finanțările. Trebuie să evităm ca dacă există fraudă în mod sistematic în anumite zone, în anumite sectoare, uh, să tot trimitem bani acolo. Mă întreb dacă am putea merge mai mult pe linia asta și să ne asigurăm că dacă nu sunt uh, puneri sub acuzări din partea statelor membre, Comisia eventual să taie fondurile. Mulțumesc, Daniel, spune doamna președinte. Ai descris, iată, o problemă complexă pe care Vileitele o cunoaște de mult timp. Uh, doriți cuvântul, domnule Itele? după aceste două intervenții? Vile? Can you, Can you ah, now? now we hear and see you. Ok, thank you. Da, mulțumesc. În primul rând, întrebarea doamnei Rivazi. Știu ce subiect complicat uh, din punct de vedere politic este acesta al uh, celor care, care schimbă postul, dar nu putem face comentarii în acest sens. Sunt regulile comisiei în, uh, care se aplică aici. Nu ține de activitatea OLAF. Domnului Daniel Freund, aveți dreptate. Sunt de acord cu cele pe care le-ați spus dacă procentajul este de 39%. Uneori unele state membre spun că au 10% mai mult și spun că au rezultate bune. Eu nu cred că este un rezultat bun. Pentru mine este un rezultat bun când 100% din cazuri uh, ajung să uh, ajung să ajung în fața justiției. Și bineînțeles, pentru anchetatorii noștri e foarte frustrant să construiască un caz solid și apoi să nu se întâmple nimic. Dar, după cum am spus deja, noi nu avem mandat pentru asta. Mandatul nostru se oprește când încheiem cazul și transmitem recomandări procurorilor naționali independenți. Însă există ceva ce putem face. Și acum am să mă concentrez asupra statelor care nu participă la parchetul european. Îmi doresc o relație foarte strânsă cu uh, parchetul european și discutam deja pentru a avea un acord de cooperare și un punct de contact mi-aș dori să merg în toate statele, nu numai Ungaria, dacă ne uităm la toate cazurile da, și numai la cifre, cifrele pot să dea informații greșite. Trebuie să știm, caz după caz, ce s-a întâmplat uh, și de ce nu s-a făcut punerea sub acuzare. Ieri am trimis un comunicat de presă, secretariatul comisiei dumneavoastră cu siguranță l-a primit. Era vorba de un caz important pe care l-am transmis parchetului din Ungaria și au decis să uh, pună sub acuzare. Deci am văzut um, un progres, iată, chiar dacă e vorba de numai un singur caz, uh, e important. Însă sunt de acord cu dumneavoastră că uneori ce facem noi, și poate că noi nu avem un mandat suficient? Sau uh, ceea ce puteți face noastră este să ne sprijiniți în mod politic și să puneți presiune asupra țărilor în care vedem că rata de punere sub acuzare este foarte slabă. Noi nu putem, bineînțeles, să ne implicăm în politică, dar putem să acționăm conform mandatului nostru, putem coopera cu administrațiile naționale, iar dumneavoastră puteți să acordați sprijinul uh, politic, care de multe ori este foarte util. Mulțumim foarte mult, Vile. Domnule Joachim Cus, aveți cuvântul. Mă auziți? Da, vă vedem și vă auzim. Foarte bine, minunat. Mulțumesc uh, foarte mult pentru faptul că mi-ați permis să mai intervin. Ceva n-a funcționat cum trebuie, dar uh, s-a rezolvat. Aș dori să-i mulțumesc și eu domnului Itele pentru faptul că ne-a confirmat ceea ce am spus eu anul trecut în urma rapoartelor. În 2019 situația s-a îmbunătățit încă o dată și mă bucur, mi se pare că este o cale bună, consolidată, reorganizarea iată că dă, dă rezultate, însă, în ciuda acestor progrese, ne lovim de bariere. Și consider că există o problemă. Domnul Itele s-a referit la asta. Nu se poate continua cu treaba asta bună dacă trebuie să renunți la 45 de oameni din personal. Nu se poate lucra bine dacă autoritățile naționale nu oferă sprijin dacă nu se urmăresc mai încolo cazurile. E inacceptabil. Și încă un punct care mi se pare important și care a fost abordat este că accesul la bazele de date, la programele din teritoriu pentru a căuta și a afla lucruri și acestea, acest acces este limitat. Deci nu li se oferă celor de la OLAF uh, acces nelimitat la aceste programe și nu mi se pare acceptabil. Aș dori să-l încurajez pe domnul Itele să ni se adreseze și nouă Parlamentului astfel încât să putem interveni, poate să deschidem câte o ușă sau alta, astfel încât uh, munca OLAF să poată fi efectuată. Muncă atât de necesară și atât de eficientă. Vă rog, deci, domnule Itele, adresa, uh, vă rog, domnule Itele, adresați și echipei dumneavoastră mulțumiri din partea comisiei noastre, pentru că în vremuri atât de grele fac o treabă atât de bună. Dacă am fi în aceeași uh, sală acum, am, putea, am fi putut să vă aplaudăm. Din păcate, uh, nu putem, dar intenția contează. Încă o dată, mulțumim pentru munca foarte bună pe care o prestați. Mulțumim, domnule Cus. Vile Itele pentru răspuns. Mr. Cus was right. The assembly... Domnul Cus avea dreptate. Există limite la ceea ce putem uh, face. în contextul mandatului nostru însă accesul la baze de date este foarte important, iar acum Parlamentul va decide ce să facă cu pachetul de redresare. Și aici va fi foarte important uh, să putem acționa, pentru că, este, că sunt atâția bani implicați. Este important ca statele membre să uh, aibă informații cu privire la, beneficii, la beneficiarii finali și să există un acces la aceste informații. Dacă accesul la aceste informații este întrerupt într-o formă sau alta, nu vom putea ancheta. Nimeni nu va putea ancheta. Deci asta este esențial. Accesul la aceste informații uh, în Uniunea Europeană. Deci noi să avem uh, acces la bazele de date ale statelor membre este crucial pentru ca noi să putem lucra. Aveți dreptate. Și aș dori să vă mulțumesc pentru cuvintele amabile. Cu siguranță le voi transmite mai departe uh, echipei mele și sprijinul pe care ni l-ați exprimat. Mulțumim, Vile Itele! Cred că de la ECR nu este nimeni care dorea să intervină. Dacă cumva este cineva, vă rugăm să ne contactați. Același lucru este valabil și pentru GUE. Dacă este cineva care dorește să intervină în numele GUE, vă rog să ne contactați. Apoi urmează Marian Marinescu, următorul vorbitor. Yes, hello, um, uh, chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur uh, să vă văd. O întrebare pe scurt. Pentru că um, mi s-a... Um, am aflat deja multe lucruri. Aș vrea să știu câți bani din sumele recomandate de recup- pentru recuperare au fost într-adevăr recuperate, începând cu 2015. Conexiunea domnului Marinescu S-a întrerupt. We lost Marian, one moment. Doamna președinte, l-am pierdut pe Marian, încercăm să ne reconectăm. Ok, he's disconnected at the moment, but... E deconectat deocamdată, dar cred că întrebarea a ajuns la noi. Câți bani au fost într-adevăr recuperați? Bileitele? Puteți să ne răspundeți la această întrebare? Da, doamnă președinte. Am auzit întrebarea. Nu avem această cifră. Pentru că nu ține de noi să recuperăm uh, banii. Sunt alte servicii din statele membre și nu, deci nu știm cifrele exacte, însă și e important, am creat un task force pentru monitorizare. Ei acum se uită înapoi în, pentru ultimii 5 ani și încearcă să uh, afle această cifră. Cooperează cu toate celelalte servicii și încearcă să afle aceste informații. Nu e ușor, deoarece, după cum știți, Um, există falimente, în unele state membre proiectele s-au încheiat, deci sunt o serie întreagă de chestiuni tehnice. Însă, mm, am mers în fața Corporate Management Board de la Comisie. Voi merge în ianuarie și, bineînțeles, vă voi uh, informa Poate putem afla cifrele sau să avem măcar o noțiune a ceea ce s-a recuperat. Cred că este important și din punctul de vedere al cetățenilor. Uh, deci e important ca ei să știe. Uh, altfel, ce sens are să facem recomandări dacă nu știm că banii contribuabililor sunt într-adevăr uh, recuperați? Însă, în acest caz, uh, Marian Marinescu pune această întrebare și dacă îmi permiteți, doamnă președinte, aș dori să-i mulțumesc foarte mult lui Marian Marinescu pentru munca excelentă depusă pentru regulament. N-a fost întotdeauna foarte ușor cu tine, Marian, dar ai fă, fă, ați făcut o treabă excelentă și rar am văzut pe cineva care să cunoască uh, detaliile atât de bine. Suntem mulțumi, foarte mulțumiți de acest compromis. Mulțumim! Mulțumim, Vileitele, spune doamna președinte. Cred că ar fi foarte interesant uh, și pentru Comisia Cont să primim informații referitor la câți bani au fost de fapt recuperați. Vom încerca să obținem uh, informații, poate din partea Comisiei, și vom încerca să vedem uh, rata de succes. Văd că din nou este înscrisă doamna Chinici uh, pentru SND. Doriți să interveniți a doua oară? Mrs. Chinichi, if you would like to take the floor, please press the speak button at the bottom. Doamna Chinice, dacă doriți să luați cuvântul încă o dată, nu uitați să apăsați pe butonul Speak. Now, Caterina, would you like to take the floor second? Deci, Caterina, dacă dorești, puteți... Uh, Ei, cuvântul încă o dată. Da, îți mulțumesc, Monica, îți mulțumesc că îmi dai uh, posibilitatea să adresez uh, o altă întrebare, să mai fac o intervenție. Aș vrea să revin uh, pe eh, la anchetele împotriva funcționarilor. Știm că este un subiect delicat, dar am o întrebare nițel diferită față de cele puse până acum. Aș vrea să-l întreb, de exemplu, pe domnul Ian Mulder de ce uh, v-ați limitat doar pe, la o anumită perioadă de timp atunci când ați analizat aceste anchete. De ce nu ne putem gândi pentru următorul raport de pildă să uh, acordăm o atenție mai mare cazurilor celor mai recente, ca să înțelegem exact care sunt problemele și să intervenim cât mai repede cu putință. Mi se pare că este important să actualizăm acest tip de anchete ca să beneficiem de date și de referiri care sunt mai reprezentative pentru munca pe care o desfășoară OLAF și pe care o poate um, efectua și comisia noastră. Deci dacă ne puteți da câteva informații suplimentare, deci să știm exact uh, cum e cu durata pe care o necesită aceste anchete. Da, Mulțumesc, Catarina. Îi dau cuvântul lui Ian Mulder. Aveți cuvântul, Ian Mulder. Ian? Can you hear and see? Ia, ne auziți, ne puteți vedea? Ah, now we can... Acum, da, vă vedem și vă putem auzi. Sau poate că nu. A fost o falsă speranță. Da. Mulțumesc că perioada la care s-a referit doamna Cinici da, este o chestiune care este legată și de lipsa de rezultate disponibile la secretariat, dar cred că este totuși un bun exemplu și sugestia noastră o vom discuta la următoarea reuniune a Comitetului de Supraveghere și în ce mă privește mă voi strădui să avem acces la date privind anchete cât mai recente din această categorie de dosare OLAF. Deci cam atât vă pot răspunde acum și vă mulțumesc pentru sugestie în ceea ce mă privește. Sper să, vă pot, să pot reveni cu un răspuns pozitiv la această solicitare. Mulțumim, Ian. Iar acum. Aș vrea să-i dau cuvântul lui Catalin Ceh și apoi domnului Lefteris Cristoforu. Bună ziua, Monica, mulțumesc, stimați colegi, bună ziua tuturor! Vă mulțumesc și eu. Le mulțumesc invitațiilor pentru prezentările excelente de astăzi și m-am bucurat să văd că s-a subliniat de mai multe ori astăzi. Uh, și contribuția, colaborarea necesară cu parchetul european. Aș avea deci acum o întrebare. În primul rând, uh, aveți, bineînțeles, tot interesul să puteți ridica rata de punere sub acuzare și de, punere, de implementare a recomandărilor OLAF și, de asemenea, când v-ați referit la vizita dumneavoastră în Ungaria, stat membru care nu este, nu a aderat la parchetul european. Și aș fi curioasă să știu ce ați aflat în decursul acestei vizite, ce probleme sau ce aspecte ați identificat în uh, acest proces de uh, transformare într-o punere concretă sub acuzare a recomandărilor dumneavoastră. De asemenea, o altă întrebare. Cum anume aveți de gând să vă um, reorientați să vă concentrați, să vă eficientizați acțiunea în statele membre care nu fac parte din pachetul european? Și credeți că veți face față cu resursele disponibile sau credeți că veți avea nevoie de resurse suplimentare? Și încă o întrebare. Cred că și alți colegi s-au referit deja la uh, următorul cadru financiar multianual și la fondul special pentru redresarea Europei. Și, bineînțeles, trebuie să subliniez și ok, sigur că sunt programe extrem de importante pentru redresarea economiei în statele membre, dar chiar îmi pun întrebarea dacă dispuneți de personal suficient pentru a uh, desfășura anchetele necesare în acest uh, context de creștere a uh, bugetelor europene. Și ultima întrebare, în continuare a celor spuse de domnul Marinescu și de doamna președintă Hochmeier, referitor la banii recuperați în urma recomandărilor făcute de OLAF. Și eu mă întreb, la fel ca și doamna președintă, Ehm, și ne-ați spus că, da, ne-ați spus deja că ați lansat uh, un grup operativ de lucru pe această temă și reiterez și o întrebare. Credeți că pe viitor aceste date vor putea fi incluse ca rubrică aparte în raportul de activitate OLAF? Dacă aveți orice elemente de răspuns la aceste întrebări, vă mulțumesc. Foarte bine. Mulțumim, Catalin. Voi da cuvântul și lui Lefteris Cristoforu și apoi vom da cuvântul uh, lui Vile pentru un răspuns. Bună ziua, Lefteris. Mulțumesc, doamna președintă. În ceea ce mă privește, după ce am uh, studiat cu atenție cele 55 de ale raportului în activitate și după ce am ascultat cu multă atenție pe antevorbitor, trebuie să vă spun că după deci analiza raportului pe 2019, am ajuns la o serie de concluzii, observații și am și niște întrebări. Ceea ce ne spune domnul Vile Itala este foarte interesant, el ne-a precizat anumite lucruri, ne-a ajutat să înțelegem mai bine niște lucruri și, de asemenea, ne, ne ajută și să structurăm această dezbatere în căutarea unor concluzii. Ce privește întrebarea, bun, ce s-ar fi întâmplat cu banii UE dacă nu ar fi existat OLAF? În ce mă privește, consider că fără OLAF în UE am avea mii de scandaluri și banii ar fi deturnați uh, cu milioanele. Pentru că trebuie și să prevenim, să împiedicăm apariția scandalurilor, nu trebuie să acționăm doar în reacție la o problemă. Și eu cred că este foarte important ca OLAF să aibă și această acțiune preventivă în fața fraudei eventuale. Și în acest sens, Olaf a desfășurat o serie de anchete, a emis uh, recomandări privind recuperarea unor sume foarte mari. Să știți că eu am fost de asemenea impresionat de numărul de angajați de care dispune Olaful, pentru că vorbim de o instituție care trebuie să controleze folosirea întregului buget european, miliarde și miliarde de euro și, de fapt, Olaful dispune de foarte puțin personal. De aceea, da, uh, echipa OLAF, dacă e să-l comparăm cu uh, personalul echivalent din diferitele statele membre, eu când mă gândesc la mine, la Cipru, câți oameni avem angajați în structurile de control, comparat cu echipa OLAF, e bine, ne dăm seama că uh, la OLAF echipa este atât de mică față de o sarcină atât de mare, controlul unor fonduri atât de mari, încât disproporția este ridicolă de-a dreptul. Și acum, dacă ne gândim la ce urmează uh, EU Next Generation, uh, fondul special de redresare, uh, resursele și personalul de care dispune OLAF sunt atât de mici încât mă întreb cum vor face, cum va face OLAF ca să-și exercite funcția de control. Așa că noi trebuie să-i susținem uh, pe colegii de la OLAF în așa fel încât să aibă mijloacele de a acționa. Pentru că dacă OLAF dispune de personal suficient, până și asta este un factor de descurajare a potențialilor infractori. Deocamdată însă, cu puținul personal de care dispune, Eh, Olaf totuși nu poate face foarte mult și asta pe undeva lasă ușa deschisă în fața fraudei. Deci, repet, trebuie neapărat să dispunem de acest organ de control și de urmărire penală a fraudei cu fondurile europene. Trebuie să fie vorba de o instituție independentă, deci trebuie ca OLAF să uh, aibă mijloacele de a face ceea ce cerem, să protejeze și să apere fondurile europene. Sunt banii contribuabilului european. Și din acest motiv, Olaf trebuie să fie și el independent din punct de vedere financiar, pentru că fiecare euro pe care îl acordăm Olaf este de fapt o investiție cu o rentabilitate foarte mare pe viitor. să zicem că, da, cheltuim niște bani cu Olaful, îi acordăm niște fonduri, dar în acest fel, de fapt, ă, prevenim ă, fraudă de milioane de euro și de aceea, dacă cu toții spunem că vrem să protejăm aceste interese financiare și dacă dorim să protejăm existența instituției OLAF, atunci chiar trebuie să-i acordăm susținerea noastră. Deci, mai ales când ne gândim ce se va întâmpla cu fondul special de redresare, cum vom controla acele fonduri, cum anume vom putea controla uh, acele resurse financiare. Deci, instituția de control trebuie la rândul ei să fie independentă și să dispună de fonduri suficiente, pentru că să nu uităm momentul de astăzi, uh, multe fraude se petrec uh, pe cale electronică și tocmai de aceea trebuie să susținem mai mult Olaful ca să aibă cum să își îndeplinească această muncă extrem de importantă, cea mai productivă din UE. Mulțumim, Lefteris. Acum uh, haideți să-l rugăm pe Vile Itala să ofere un răspuns la ultimele două întrebări. Mulțumesc, doamna președintă. Deci, mai întâi intervenția doamnei Catalin Ceh. Ce am discutat cu procuratura din uh, Ungaria, am dat uh, acest exemplu, dar la fel am procedat în toate statele membre și ne-am întâlnit cu uh, toate instituțiile procurorului din statele membre și sigur și perioada este un pic complicată cu pandemia, dar în orice caz, eu consider că este important să discutăm din când în când, uh, față în față, să înțelegem ce anume se reproșează uneori recomandărilor noastre, ca să știm ceea ce putem uh, îmbunătăți, pentru că e foarte important să înțelegem de ce nu sunt puse sub acuzare anumite dosare pe care le înaintăm. Și de asta, aceste întâlniri ne ajută să avem aranjamente de lucru, contacte directe, să știm inclusiv la nivel personal, nu numai un număr de telefon, pe cine vom avea uh, la capătul firului. Și sigur că este foarte important să ne concentrăm acum mai mult pe țările care nu fac parte din parchetul european. Deci nu putem să continuăm uh, așa, ca de obicei. ci în mod special pentru aceste țări, din punctul de vedere al OLAF, este nevoie să facem un efort suplimentar pentru a vedea cum putem îmbunătăți uh, munca noastră. Va fi vorba de mult mai mulți bani pe viitor cu pactul ecologic. Practic, fondurile europene sunt în creștere în toate direcțiile și trebuie să ne concentrăm mai mult pe ele. Sigur că Trebuie să fim atenți în toate statele membre, dar trebuie să avem atenție sporită la cele care nu fac parte din parchetul european. Apoi, rămâne să vedem cum anume vom colabora uh, cu parchetul european, inclusiv în dosarele în care vor fi totuși implicate și state membre uh, neafiliate la parchetul european. Apoi, în ceea ce privește uh, personalul după cum am spus și uh, mai devreme, eu uh, nu sunt deloc nemulțumit de cum lucrează echipele noastre. Uh, sigur că a trebuit să cedăm acele 45 de posturi către parchetul european. Bun. Ceea ce este important și, așa cum spunea Lefteris, odată ce vor începe programele din uh, fondul de redresare. Vom avea de-a face cu mult mai multe fonduri. Deci eu cred că după o perioadă de monitorizare de șase luni va trebui să vedem deci cum stăm cu procedurile de cooperare cu EPO. Este de asemenea adevărat că uh, și ceea ce ați spus că banii investiți de către UE în ULAF sunt uh, bine investiți și puteți fi siguri că veți recupera cel puțin de trei ori investiția. Cred că cu asta am răspuns la aceste întrebări. Vă mulțumim foarte mult, iar acum următorul vorbitor este Tamaș Deutsch și apoi va urma Maria Grapini. Hai, Tamás! Jó napot kívánok, kedves eh, kollégák! Bună ziua, Tamás! Bună ziua, Monica, bună ziua, dragi colegi! Mă bucur să vă pot fi alături astăzi. Sigur că ar fi mult mai bine dacă ne-am putea întâlni și față în față, dar din cauza pandemiei, iată, suntem nevoiți să avem ședința la distanță. Însă, înainte de toate, eu uh, vreau să-i mulțumesc și eu domnului Itala pentru prezentarea raportului anual de activitate al OLAF. Vreau de asemenea să mulțumesc și pe ceilalți colegi pentru prezentările făcute de, și pentru dezbaterea de până acum, întrebări și răspunsuri. și în, cu alte ocazii um, s-au pus multe întrebări, dar s-au primit puține răspunsuri, așa că țin să salut schimbarea care a intervenit în acest sens. Apoi, în ceea ce privește EPO, ce pot să spun, cred că lucrurile sunt acum mult mai bine organizate decât în perioada conducerii anterioare. Și asta cred că se reflectă foarte bine în ultimele rapoarte de activitate. Aș vrea să mai punctez două, trei aspecte acum. În primul rând, să subliniez cât este de important să existe o cooperare strânsă între OLAF și autoritățile naționale. Pentru că nu este acceptabil să uh, avem o situație unde recomandările se concretizează doar cu o punere sub acuzare doar într-o rată de 39%. Ungaria a fost menționată astăzi și domnul Itala a spus că a menționat acest exemplu la întâmplare, dar este un bun exemplu, pentru că uh, Rata noastră este într-adevăr de 47%, deci practic 10% peste rata medie de punere sub acuzare în urma recomandărilor OLAF. Deci stă bine comparat cu media în UE. Însă în anii precedenti, 2018 am fost la 45%, deci de la un an la altul am avut uh, o creștere acestei rate în Ungaria. Și un al doilea aspect pe care vreau să-l menționez și vreau să vă întreb. Când uh, analizați uh, corecțiile financiare anuale, dacă este posibil ca pe durata unui an sau pe un, un interval de timp, la nivel local, unde au existat corecții recomandate și ce anume ce s-a întâmplat concret cu acele proiecte. Pentru exemplu, noi în Ungaria avem o rată de corecție ridicată, pentru că înainte de 2010 am avut acel proiect masiv de noi linii de metrou uh, la Budapesta, care a costat peste 4 miliarde de euro și s-a se întâmpla uh, în epoca guvernului de stânga din Ungaria și asta ne-a lăsat anumite probleme ulterior. De aici vine și întrebarea mea, pentru că anumite instituții europene utilizează fonduri europene și atunci ele și ele ar trebui să fie uh, monitorizate, pentru că nu putem să tolerăm niciun fel de uh, deturnare. Mulțumim, Tamaș. Urmează acum Maria Grapini. And then uh, Ramona Sturugariu. Okay, Monica, okay, it's okay? Yes, we can see you. Hello? we can hear you. Hello. <laughs> Mulțumesc mult, mă bucur uh, să te văd, Monica. Îmi pare rău că nu putem decât așa să lucrăm. Vreau să mulțumesc și eu domnului uh, director uh, general de la Europol pentru prezentare și am trei întrebări punctuale pentru că pe problemele pe care le-a prezentat legate de contrafacere, prețuri subevaluate și achiziții publice, pe aceste trei probleme m-am Uh, luptat eu în țara mea când conduceam un patronat foarte mare în domeniul textil. Și vreau doar să văd punctul dumneavoastră de vedere, domnul director general, pentru că eu cred că noi, Parlamentul, trebuie să inițiem ceva și să cerem Comisiei câteva modificări. Întrebare punctuală. La contrafacere, credeți că putem să diminuăm, că de eliminat nu cred că putem să spunem că eliminăm total, dar putem să diminuăm contrafacerea dacă ar exista Uh, la uh, o uniune vamală în care să avem aceleași proceduri de, de verificare a produselor de intrare în piața internă, pentru că, sigur, majoritatea produselor contrafăcute uh, provin din țări terțe. Eu nu spun că nu se, produc, nu se fac contrafaceri și de către producătorii din piața internă, dar știu foarte clar că, cel puțin în domeniul textil, pentru că le-ați amintit, contrafacerea vine din țări terțe. A doua problemă legată de prețuri subevaluate. Eu am solicitat la vremea respectivă directivă când țara mea încă nu era în Uniunea Europeană, după care, eh, după ce am intrat în Europeană, să avem eh, la nivel de piață internă, eu sunt și vicepreședinta pieții interne și mă interesează să nu fie disfuncționalități, Așadar, eh, vă întreb, nu credeți că ar ajuta dacă am avea următorul mecanism și anume prețuri o listă de prețuri minime în a fiecărui produs în vamă, pentru că în lumea asta orice produs cu cea mai sofisticată tehnologie are totuși un preț minim. Eu vă spun că am găsit uh, containere întregi de cămăși, de exemplu, din China, care aveau 003 dolari pe bucată, ceea ce era absolut imposibil uh, să fie. Și a treia și nu ultima legată de achiziții publice. Ați amintit țara mea, România, și aici vreau să vă întreb. Eu uh, am solicitat și în mandatul trecut am spus și în uh, acest mandat, în cadrul intergrupului pentru IMM-uri, dacă nu consideră Comisia și dacă dumneavoastră nu considerați că directiva pe achiziții publice este prea slabă și din acest motiv statele membre, uh, în cadrul statelor membre de fapt, dar și achizițiile transfrontaliere pot fi trucate, pot fi uh, aranjate, pot fi cu prețuri umflate, precum ați spus dumneavoastră. Eu mă gândesc mai ales cum să găsim uh, mijloace prin care să corectăm aceste uh, metode prin care, pe de o parte, avem pierderi la uh, venituri și, pe de altă parte, uh, umflăm cheltuielile. Vă mulțumesc! Thank you very much, Grappini, for very good questions. I give the floor to... Mulțumim foarte mult pentru această, aceste întrebări foarte bune. Acum vă da cuvântul Ramonei Strugariu. Ramona? Can you hear me? Yes, we can hear and see you. Mă puteți auzi? Da, vă putem auzi și vă putem vedea. Mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc și pentru răbdare și bună organizare în aceste vremuri dificile. Țin să-i mulțumesc și domnului Itala pentru prezentare și pentru buna gestiune a instituției sale. Aș avea două tipuri de întrebări. primul rând, referitor la tendințele pe care le-ați identificat în ultimul raport de activitate. Printre care eh, ați menționat deci aceste, mm, această fraudă care implică și infracțiuni de mediu și de asemenea ceea ce ați subliniat referitor la anul trecut recursul la procedurile de achiziții și de licitații pentru a obține acces ilegal la uh, fonduri UE. Și cred că s-a menționat iarăși țara mea în, ca exemplu într-o, în unul din uh, dosarele cele mai mari în ultima vreme. Și aici e clar că ceva trebuie să fie făcut dar în ceea ce privește infracțiunile împotriva mediului, aș spune că situația este chiar și mai îngrijorătoare, pentru că afectează și sănătatea publică. În cazul României, așa cum bine ați subliniat, vorbim, de fapt, despre uh, alimentarea cu apă și infrastructura uh, de a deșeurilor. De unde și întrebarea mea. vorbim aici despre chestiuni extrem de concrete din domeniul justiției și afacerilor interne, deci unde are competențe comisia. Poate ar trebui găsite niște modalități și strategii foarte bine gândite pentru a putea aborda această problematică în comun la nivel european. Din păcate s-a înferut sunetul vorbitoarei. Iar ca a doua întrebare, aș vrea să mă refer și eu la uh, punerile sub acuzare, la care, așa cum au făcut-o și antevorbitorii. Ce privește monitorizarea recomandărilor OLAF, cum putem face mai bine? Ce poate face OLAF mai bine în acest sens? Cum mai putem împreună monitoriza mai bine? Să luăm de nou exemplul României rata de punere sub acuzare este de 46%. Nu este grozavă, dar cel puțin este peste de acea medie europeană și în cazul nostru. Un pic peste. Dar, uitați, în, în Bulgaria vorbim despre o rată de 13%, iar aici este o problemă mare, poate chiar una sistemică. Eu cred că, din nou, trebuie să uh, dispunem de modalități de monitorizare cât mai concrete, cât mai strânse, să cunoaștem pașii de urmat, să știm ce putem face pentru a deveni mai eficienți și cum anume să putem pune mai multă presiune pe statele membre când nu uh, se conformează recomandărilor. Vă mulțumesc uh, tuturor. Mulțumim și noi, Ramona, foarte mult, iar acum uh, ultimul vorbitor, Sabrina și cred că vom avea din nou o intervenție din Italia. Vom vedea. Doamna Strunikovska, doriți să... Nu, încă nu. Atunci Sabrina are cuvântul acum. Presidente, eu volevo fare una... Mulțumesc, eu am uh, o întrebare, dar mai întâi vreau să mulțumesc uh, Olafului pentru munca uriașă pe care o face și ar fi bine dacă am putea să-l sprijinim și dacă uh, putem să dăm mai multe fonduri um, um, biroului ca să aibă suficiente resurse și să nu uităm că Olaful protejează interesele statelor membre, dar și eh, interesele întreprinderilor. Eu vreau să-l întreb pe domnul Itala uh, câte persoane uh, sunt direct implicate în anchete și vreau să știu uh, Uh, de asemenea, câte persoane lucrează pentru recuperarea fondurilor? Pentru că dacă nu recuperăm cu adevărat uh, acești bani, cum putem să nu mai avem un stimulent pentru toți cei care doresc să comită fraude? Ich bedanke mich ganz herzlich, Sabrina. Thank you very Mulțumesc, Sabrina. Are cuvântul acum vileitele. Interpreters that are... Le mulțumesc uh, interpreților pentru faptul că ne oferă 10 minute în plus în șapte minute însă ei se vor opri. Îi dau cuvântul lui Vile Itele. Uh, uh I, I will be brief that... Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi succint ca să-i las și domnului Mulder cu timp să intervină. Pentru domnul Deutsch, da, avem o strânsă cooperare cu toate statele membre și asta include și Ungaria. Aveți dreptatea că rata de Uh, punere sub acuzare în Ungaria este de 47%, ceea ce este mai, un procentaj mai bun decât media de 39%. Însă, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie cam pe la 100, atunci m-aș bucura. Și dacă unele state membre fac treaba mai bună decât altele, uh, în general, cifrele nu sunt suficiente. În ceea ce privește cifrele și fondurile implicate, în Ungaria e o cifră ridicată, dar e pe 5 ani. Și, de fapt, în 2019, cifra nu a fost atât de ridicată în Ungaria, însă a fost în anii precedenți. Ar putea fi vorba de unul sau două ca, cazuri cu uh, sume de recuperat foarte mari și atunci crește media. Am uh, slide-ul, dar îmi pare foarte rău că nu vi le pot arăta, pentru că exact, se puteau vedea cifrele exacte pentru, ca, pentru fiecare stat membru. Aveți dreptate, în Ungaria pentru 2019 cifra nu a fost excepțională. Apoi, doamnei, doamnei Grapini, prețurile fixe la import e un concept interesant. Din punctul meu de vedere personal, cred că ar uh, ajuta, dar cred că e un subiect foarte uh, politic și nu putem noi să ne ocupăm de aspecte politice. Nu de noi ține să pregătim asta, însă discutăm cu statele membre despre asta. Și, bineînțeles, noi uh, anchetăm mai ales cazurile de subevaluări. Apoi, doamnei Strugariu. Frauda de mediu. A fost un caz în România, așa este. Însă noi nu suntem aici ca să arătăm cu degetul țări individuale. Dar dacă acest caz a avut loc în România, am explicat că a avut loc în uh, România. O spunem în mod clar lucrurile, dar uh, Astfel de cazuri au loc și în alte ă, state membre. Dar este un model pe care îl vedem și de aceea este important. Ă, tocmai de aceea ne concentrăm mai mult pe cazurile de mediu, pentru că asta arată și cât de important este pentru cetățeni. Aveți dreptate, nu e vorba numai de banii pe care trebuie să-i recuperăm. E vorba și de chestiuni de sănătate, de siguranță pentru cetățeni. Trebuie, poate în viitor, când statele membre vor folosi din ce în ce mai mulți bani pentru proiecte de mediu, va trebui să vedem ce se întâmplă, pentru că vedem acest model de fraudă în domeniul mediului și uh, cei care au astfel de intenții trebuie să știe că suntem cu ochii pe ei. E un domeniu cât de cât uh, nou, dar am avut multe cazuri, deci trebuie să fim mult mai vigilenți. Și cred că mă voi opri aici. Mulțumesc! Thank you very much, Vile Italia. Mulțumim, Vile Itele. Cred că vom analiza îndeaproape chestiunea cazurilor care nu au, cărora nu li s-a dat curs de către statele membre, pentru a încerca să aflăm care sunt motivele care sunt în general uh, tipul de motive pentru astfel de probleme, astfel încât să încercăm să le rezolvăm. Am să-i dau cuvântul lui Ian Mulder, dacă ne aude. Ian. Most grateful for the discussion. Mulțumesc foarte mult, sunt foarte recunoscător pentru această discuție. Ne-a dat noi idei, mai ales uh, sugestia doamnei Chinici. Uh, vom ține cont de ea. De asemenea, îi încurajez pe deputați, dacă au uh, sugestii pentru membrii Comitetului de Supraveghere, dacă cred că este util să analizăm ceva, să ne uităm la ceva, suntem foarte deschiși la sugestii. Mulțumesc foarte mult pentru discuție și sper că vom avea o la fel de bună cooperare și în viitor. Mulțumim foarte mult, Ian Mulder, spune doamna președinte. Sper că vă vom putea vedea odată și fizic, nu numai la distanță, dar uh, ne-am bucurat să, vă, să vedem că sunteți bine. Și mulțumim foarte mult pentru munca uh, Comitetului de Supraveghere. Urmează doamna Sronikovska. Doriți să interveniți?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 legacy from the past. Uh, and we, first of all, we have to conclude the work on the opinion which we have on the table. So în primul rând trebuie să încheiem munca la avizul pe care, la care lucrăm acum, deci urmează un aviz cu privire la anchetele OLAF și membrii instituțiilor europene. Ne vom ocupa și de cazurile istorice, dar cred că concluzia în urma acestui aviz va fi interesantă, o lecție pentru viitor și în ceea ce privește urmarea anchetelor OLAF, atât de importantă, uh, și acest aviz uh, va veni în curând, este un subiect complex, încercăm să-l analizăm din diferite puncte de vedere, dar cred că concluziile și observațiile din aceste, din, și din acest aviz vor fi interesante pentru Parlamentul European. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. Vă mulțumim foarte mult pentru sprijinul dumneavoastră, doamna Sronikovska. Cred că a fost o dezbatere bună, constructivă. Aștept cu nerăbdare să vă revăd după în câteva săptămâni, luni, să vedem ce se întâmplă. Ne vom continua reuniunea la 16.45. Doamna președinte, mulțumește cu amabilitate și interpreților și echipei tehnice. Ne revedem în câteva minute.